aduce Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană. Statutul de membru al Uniunii Europene este un obiectiv strategic pentru Ucraina și noi trebuie să găsim o modalitate pentru a concretiza această perspectivă. Vă mulțumesc, urmează domnul Mârsti. Aldis priekšsēdētāji. Man envie